przejdę do informacji zapowiadającej nasz porządek. Bardzo serdecznie witam. Acum aș dori să vă ofer câteva informații cu privire la maniera în care se va desfășura această ședință. Bun venit! În primul rând, mă bucur că sunteți prezenți atât de numeroși. După cum știți, Domnul comisar ne va prezenta trei proiecte legislative, 392, primul adoptat de comisie, printre altele. Bun venit, domnului comisar, la reuniunea noastră. Parlamentul a finalizat deja prima parte a lucrărilor și mă gândesc aici la raportul domnului Dorfman, care a fost adoptat pe 20 mai. Așa cum um, revenim la ordinea de zi, la procedură și iar după prezentarea documentului vom discuta despre pașii următori, despre diferitele dosare pe care se vor uh, redacta rapoarte, de exemplu pe partea de înverzire. După cum știți, însă trebuie să ne grăbim, avem un termen destul de strâns și trebuie să reușim să ne încheiem uh, lucrările în acest termen. Pe marginea acestor uh, proiecte legislative. Doamna comisar are acum cuvântul, iar uh, apoi vor interveni coordonatorii, după care vor avea ocazia și ceilalți europarlamentari să intervină. după ce vom fi adoptate aceste rapoarte, vor intra în plen unde vor fi discutate împreună cu Comisia de Pescuit. Domnule comisar, aveți cuvânt. Present. Mulțumesc, domnule președinte. Îmi cer scuze pentru că am întârziat puțin în această seară. Nu e niciodată ușor să prezicem cum ce se întâmplă cu transportul în Franța, dar în fine am ajuns aici. Vă mulțumesc că ați pus la punct această reuniune și că ne permiteți să avem un prim schimb de vederi privind propunerea Comisiei pentru viitorul PAC. Aș dori să încep prin a mulțumi raportorului privind comunicarea Comisiei despre viitorul alimentației și agriculturii. Domnul Dorfman, raportorii din umbră, au uh, pus la punct un raport foarte constructiv și util, raport pe care l-ați votat și în plenară și la comisie. Este o contribuție importantă la activitatea noastră și voi reveni la acest aspect ceva mai târziu. Firește, propunerea comisiei eh, este sfârșitul etapei întâi a procesului și este începutul etapei interinstituționale, care e cea mai importantă. Sunteți de acord că propunerea comisiei este o bază bună de discuție la început? și împreună o putem îmbunătăți în beneficiul agricultorilor și a celor din comunitățile rurale. Eu sunt gata să iau un să analizez toate propunerile dumneavoastră de a îmbunătăți propunerea. Propunerea este echilibrată, realistă și este ambițioasă. Pornește de la comunicarea din noiembrie și se referă la noul cadru de eh, reglementare pentru o agricultură durabilă și echilibrată. Sunt provocări noi într-o lume care se schimbă și sunt eh, presiuni fără precedent asupra bugetului Uniunii Europene și consider că datoria mea este să le dăm agricultorilor stabilitatea, predictibilitatea și certitudinea de care au nevoie, mai ales în ceea ce privește deciziile de investiții pe care trebuie să le ia agricultorii. Propunerea aceasta este făcută în acest spirit. Și dacă nu ajungem la uh, un uh, acord, va fi un risc. Dar cred că riscul este mic. Am vorbit de provocările asupra bugetului și înainte de a discuta esența propunerii, trebuie să spun ceva despre o mare provocare, care este bugetul uh, și mă bucur să-l văd că la reuniunea asta participă și președintele Comisiei de Buget. Marea Britanie, unul dintre contributorii cel mai mari la Uniunea Europeană, va părăsi Uniunea Europeană. Asta înseamnă că vom pierde 12 milioane de euro la buget, ceea ce știe toată lumea. Asta înseamnă că statele membre sunt de acord Uh, și că doresc noi priorități pentru Uniunea Europeană, mai ales în ce privește stabilitatea, instrumentul de stabilitate pentru Uniunea Economică și Monetară uh, și noile probleme legate de migrație. Dar în acest moment nu avem unanimitate privind sporirea contribuțiilor statelor membre la buget. Deci Comisia trebuie să vină cu o propunere de buget în aceste împrejurări și să vină cu o propunere uh, Uh, clară, care, pentru că nu poate să-și asume un deficit așa cum își propune un stat membru. Și în contextul acesta, în bugetul PAC, care e sub 5%, unde nu s-au înregistrat scăderi ale prețurilor, trebuie să vedem ce se va întâmpla. În sensul transparenței, propunerea și-a prezentat uh, propunerea pentru cadru financiar multianual pentru prețul porumbului și pentru alte prețuri. Am văzut alte analize care arată că cifrele sunt prezentate fără onestitate și resping însă această acuzație și nu acceptă analizele alternative. Serviciile mele nu înțeleg de ce s-au făcut aceste analize. Așa încât nu sunt aici să avem o discuție teoretică apropo de modul în care măsurăm și comparăm bugetele multianuale de la o perioadă la alta. Nu, agricultorii știu foarte bine cum să uh, compare aceste cifre între 2000, 2021 și așa mai departe. Dar ce contează este ce bani ajung la fermier. În efortul de a fi transparent, înțeleg că serviciile noastre v-au pus la dispoziție un document de lucru detaliat care dă explicații tehnice pentru PAC de după 2020, mai ales pentru calcule privind toate modul în care se fac cheltuielile. Serviciile mele vor continua să vă țină la curent dacă aveți nevoie de clarificări în orice moment. Bugetul este, după părerea mea, rezultatul unor circunstanțe pline de prudență și provocatoare. Am ascultat cu atenție reacțiile unor state membre, inclusiv cele care s-au făcut la Sofia, la un uh, consiliu informal al agriculturii. Și știu ce doresc ele privind adecvarea bugetului și vă asigur că dacă vin mai mulți bani pentru agricultură, nu mă voi opune acestor bani suplimentari. Și nici dumneavoastră și nici nimeni altcineva nu se va opune, însă trebuie să ajungem la un acord, trebuie să ajungem la un acord al tuturor. S-a cerut să se mențină măcar bugetul existent pentru perioada următoare, iar acum depinde de statele membre și de alții care să hotărască cum vom atinge aceste cifre Rezultatul final al cadrului financiar multinațional este în mâna guvernelor statelor membre și eu vreau să mă asigur că vom să putem îmbunătăți situația. Politica înseamnă alegere. atunci când ai bani mai puțin și de la începutul mandatului i-am ascultat pe agricultori, pe ministrii agriculturii și m-am întâlnit și cu mulți dintre dumneavoastră în această încăpere și la această comisie și uh, slăbiciunile pe care le-am identificat împreună și opțiunile pe care le-am discutat au contribuit la alegerile pe care le-am făcut. Și alegerile făcute față de buget este să prioritizeze protejarea susținerii veniturilor pentru agricultori și să prioritizeze plățile directe pentru că au o contribuție esențială să-i putem ajuta pe agricultori astfel încât ei să aibă o șansă și o speranță de valabilitate. Dacă comparăm agricultura cu alte domenii, marea, mare parte a veniturilor vin din plățile directe și restul din, de pe piață. Piața poate fi grea din când în când, poate fi instabilă. Uh, am menținut convergența externă, care în absența uh, unor contribuții externe este finanțată de unele state membre sunt multe state care doresc o ambiție mai mare, dar asta înseamnă, ar putea să însemne bani mai mulți. Și sigur, nu vrea, cred că nu vrea nimeni să spune că ar trebui să tăiem bugetul și să reducem convergența externă. Trebuie să facem progrese și în acest sens. Și ca să asigurăm o distribuție mai corectă a plăților, și pentru a-i ajuta pe agricultorii mici și mijlocii care sunt uh, esențial pentru noi, s-au făcut mai multe propuneri cu obiectivele astea minte și anume uh, uh, nu stabilirea unor plafoane pentru plățile directe, astfel încât uh, să nu aibă un impact asupra ocupării forței de muncă, se va, va fi între 60 și 120 de euro, iar banii rezultați aici vor fi redistribuiți la statele membre. În al doilea rând, fermierii mici vor primi niște sume forfetare. E o procedură mult mai simplă decât să calculăm sume care vin din diverse mecanisme. Și apoi, în ce privește convergența internă, statele membre trebuie să se asigure că la sfârșitul perioadei CFM nicio plată sub hectar, pe hectar nu va fi mai mică decât cea stabilită pentru statul membru respectiv. În contextul reechilibrării naționale, prin toate fondurile respective, ESA, noi vrem să reechilibrăm și rata cofinanțării în FADR. Asta înseamnă o reducere totală a părții venite de la Uniunea Europeană de 15,3% în pilonul al doilea și am făcut această propunere decât să facem o propunere mai mare la plățile directe, pentru că statele membre au posibilitatea la pilonul 2 să umple acest gol din resurse proprii, fie din transfer de la pilonul 1 la pilonul 2. Au opțiuni deci pe care nu le au în pilonul 1. Statele membre vor avea aceste posibilități dacă consideră că pilonul 2 este prioritatea lor și nu pilonul 1. Am avut posibilitatea să discutăm importanța menținerii, orientării acestei politici, ceea ce este foarte importantă, nu din cauza unei ideologii sau unor reguli internaționale, pentru că în afara orientării către piață se pune problema, se pune sub semnul întrebării durabilitatea agricultorii. Trebuie să vedem cum susținem orientarea către piață în acest content și ținând cont de uh, întărirea poziției agricultorilor în lanțul trofic, am plecat de la modificările făcute de dumneavoastră în regulamentul Omnibus și în propunerea Comisiei, viitorul PAC va asigura posibilitatea de, de a susține organizațiile de producători care se implică în acțiuni comune, reducerea costurilor, acțiuni de mediu și reduceri de uh, uh, modul în care sunt folosite alimentele, a pierderilor de alimente. Toate acestea sunt deschise pentru toate sectoarele agricole, pentru prima dată. După cum vedeți, suntem gata să venim cu șanse noi, care au fost sugerate de dumneavoastră și de abordarea dumneavoastră. Vrem să întărim rolul agricultorilor în lanțul trofic. Stat, statele membre pot să dedice 3% din anvelopa pentru pilonul 1 pentru asemenea acțiuni. Domnule președinte, nu vă surprinde când noi vrem să sporim nivelul acțiunilor de protecție a mediului, lucru care a ieșit foarte clar din comunicarea din noiembrie și, uh, de asemenea, conform uh, acordului de la Paris și tuturor acordurilor internaționale și obiectivelor uh, de dezvoltare durabilă ale mileniului. Cetățenii noștri apreciază faptul că agricultorii oferă bunuri, bunuri publice și trebuie să-i recompensăm pentru acest lucru. În felul acesta există trei obiective cheie și anume să întărim uh, acțiunile de protecție a climei. Și avem uh, trei obiective specifice în legislație care reflectă importanța de mediu a acestei politici. De asemenea, am ascultat criticele uh, arhitecturii existente de uh, ecologizare a acestei politici și am hotărât uh, să punem capăt acestei arhitecturi, uh, arhitectura acestei structuri de uh, ecologizare. Se pune problema întăririi condiționalității de mediu pentru plățile directe iar fondurile acestea să fie dedicate măsurilor de biodiversitate și de protecția mediului cu uh, excluzând plățile din pilonul 2, flexibilitatea de a mișca fondurile între piloane și între piloni și dacă statele membre pot să facă asta cu un plus de 15% uh, pentru acțiuni de mediu, fără nevoia de a avea cu finanțare națională, și avem de asemenea posibilitatea existenței unui mecanism eco care merge dincolo de condiționalitate, de ecocondiționalitate. E vorba de măsuri de susținere a mediului care sunt disponibile în pilonul 2. Deci, acțiunile acestea vor contribui cu 40% la scoaterea în evidență a protecției mediului. De trei ani ne străduim să simplificăm PAC. S-au introdus 100 de, de măsuri noi, însă trebuie să facem mai multe. Politica a fost supusă unor critici atât de către agricultori cât și de către uh, administrație, pentru că e mult prea complexă și greoaie și vom, vrem să facem o simplificare reală. În primul rând, regulile vor fi definite mult mai aproape de realitatea beneficiarilor. Statele membre și regiunile vor alege măsurilor și vor stabili regulile operaționale pentru criteriile de eligibilitate, de exemplu, și pe planuri pentru PAC. Există mai, va exista mai multă transparență și o mai bună înțelegere a conceptului de certitudine juridică datorită relației dintre cei care au stabilit regulile și fermieri. Măsurile și regulile pot fi definite mult mai bine în conformitate cu realitatea din agricultură. Al doilea aspect care poate duce la simplificare este trecerea mai degrabă la rezultate. În viitor, controlele vor fi reduse și auditurile comisiei vor fi limitate la principiile și sistemele generale decât la cerințe pentru agricultorii individuali, lucru care va fi bine primit de agricultori. Noile tehnologii vor simplifica uh, multe din aceste proceduri, le vor automatiza. Agricultorii vor avea mult mai mult acces uh, la consiliere, iar rapoartele către administrație vor fi eficientizate și reduse date de observație care vor, eu știu, vor fi vor proveni de la sateliții Copernicus vor moderniza administrația, monitorizarea și o, modul în care funcționează PACO. Și sunt multe beneficii pentru fermieri și pentru administrația statelor membre. Se vor folosi eh, sisteme bazate pe observarea de la distanță a activităților agricole, care se va face cu costuri reduse. Nu vor fi date comparabile pentru venite din toată Uniunea Europeană și vor putea fi comparabile. Fie că e vorba de, eu știu, prețuri sau e vorba de alte aspecte care țin de mediu. Și vor înlocui controlele clasice cum ar fi verificările în teren, care vor reduce povara administrativă și vor uh, reduce și Uh, povara controlelor asupra agricultorilor. Iar, uh, sigur, fermierii vor uh, trebui să petreacă mult mai puțin timp ca să-și înainteze cererile și vor exista sisteme de genul acesta care le vor permite agricultorilor să devină partenere administrațiilor pentru a vedea care este valabilitatea criteriilor de eligibilitate. Inspectorii vor petrece mai puțin timp în teren și se vor uh, ocupa de aceste condiții de eligibilitate. Agricultorii vor beneficia de sinergia, eu știu, tuturor tehnologiilor existente și de automatizarea activităților care duce la reducerea numărului de documente necesare. Vor fi multe beneficii pentru administrațiile statelor membre. Prelucrarea automată a datelor va permite verificarea automată a criteriilor de eligibilitate pentru mecanismele de susținere. Vor fi mai puține inspecții în teren și vor fi mai multe date rezultate din procesul de monitorizare. Analiza datelor geospațiale este absolut de importantă și le va cere foarte mult celor care lucrează în acest domeniu. Iar aplicațiile geospațiale, aplicațiile digitale, uh, s-au dovedit a fi un instrument foarte bun pentru a preveni erorile din declarații și pentru a evita, eu știu, stabilirea unor penalități pentru uh, fermieri. Pentru a limita povara administrative, statele membre vor putea să uh, facă, eu știu, o completare prealabilă a cererilor și s-ar putea să apară un sistem unde să nu fie nevoie de niciun fel de declarație și să confirme doar declarația făcută de administrație. Este o mișcare absolut esențială, o transformare esențială în sensul ajutorului acordat fermierilor. Și mai e o problemă la care vreau să mă refer, care ține de esența PAC, și anume natura comună. Toate elementele pe care le-am menționat sunt vor contribui la asigurarea faptului că PAC rămâne o politică comună cu adevărată, comună cu mare, care să se bazeze pe echilibru dintre natura comună și flexibilitatea asigurată pentru statele membre. Ele au multă flexibilitate și acum pot să reacționeze la condițiile locale. Trebu așa cum spuneam de multe ori, trebuie să ne îndepărtăm de ideea aceea că există o singură măsură pentru toată lumea Trebuie să ne concentrăm pe rezultate pentru a putea reduce povara administrative. Însă nu trebuie să ne îndepărtăm de vocația comună a PAC. Aceasta este echilibrul pe care l-am căutat uh, și vă invit să colaborăm uh, în sensul uh, obținerii de rezultate pentru agricultori și, eu știu, să asigurăm siguranța alimentară, coeziunea socială, să protecția mediului vreau să vă explic ce măsuri, ce garanții avem. Uh, legislația va include obiectivele comune ale Uniunii Europene, cerințele de bază care se referă la tipurile de intervenții și elementele comune. Planul de aprobare pentru PAC, pentru planul strategic, va include o evaluare totală a consecvenței și coerenței politicii dacă ele se aliniază la cele nouă obiective, iar statele membre vor fi susținute financiar și în alte modalități pentru, de către Comisie pentru a pregăti aceste planuri. Rapoartele anuale de performanță vor duce la detectarea um, greșelilor făcute și Comisia va putea să pună în aplicare măsurile de corecție necesare inclusiv faptul că cere statelor membre să facă planuri de acțiuni, eu știu, în condițiile în care se pot suspenda plățile. Performanțele politicii trebuie să fie evaluate la momentul potrivit, iar statul membru răspunde de evaluarea acestor planuri strategice, iar Comisia va face un raport final privind primele rezultate ale performanței pe baza primilor trei ani după punerea în aplicare a planului strategic. Deci sunt rapoarte foarte bune care trebuie să meargă împotriva renaționalizării. Sunt mulțumit nu că putem să începem această activitate împreună. Domnule președinte, am menționat raportul Dorfman la început și contribuția acestui raport. Ca urmare a adoptării în plenară, serviciile mele au analizat cuprinzător acest raport pentru a vedea ce nivel de acord există între noi față de propunerea Comisiei. Am revizuit analiza și concluzia mea este că 90% din recomandările din raportul Dorfman și propunerile și observațiile de acolo sunt avute în vedere în propunerea Comisiei. Deci, principala diferență, principalul domeniu în care există diferențe, poate fi analizată, dar exact uh, asta există în raportul noastră și al meu. Principala diferență dintre noi se referă la bani, la buget. Și am vorbit deja despre buget. Iar termenii noi relații dintre Uniunea Europeană și statele membre și regiunile și agricultorii noștri Uh, arată încă o dată că suntem angajați față de prevederile tratatului. Am accentuat rolul fermierilor mici și mijlocii, ne-am asigurat că statele membre au flexibilitate în cadrul clar al regulilor europene. Am uh, nu arătat că în statele membre nu trebuie să se ajungă la suprareglementare și nici să nu se întârzie plănile către fermier. Am menținut mecanismul pentru fermierii mici, uh, am revizuit definiția fermierului uh, activ și a fermierului cu uh, normă redusă. Vrem să am menționat, menținut structura cu doi piloni Ehm, ne-am referit în continuare la plățile directe, am facilitat cercetarea și inovarea prin Orizont 2020, adăugând acolo 10 milioane, am subliniat eh, importanța agricultorilor în zonele sensibile, am asigurat, eu știu, susținerea bine țințită pentru tinerii fermieri și pentru fermele de familie, am reținut SAP, am reținut eh, zona de condiționalitate, și bunurile publice, am recunoscut nevoia unei distribuții mai bune a plăților directe pentru a îmbunătăți convergența externă și pentru prima dată am dezvoltat inițiativa satului inteligent. Deci dacă ne gândim la poziția uh, importantă a țăranilor în uh, lanțul financiar, am dus la, uh, știu, știu, ușurarea cadrului juridic, am inclus un capitol privind măsurile excepționale în regula, regulamentul pentru organizațiile de piață și avem o propunere solidă. Suntem de acord că avem nevoie de un cadru puternic la nivelul Uniunii Europene, care va fi hotărât prin cadrul procesului de codecizie și trebuie să facem cât mai, cât mai multe progrese până la sfârșitul mandatului actual. Trebuie să vedem exact care este rolul tehnologiei și să ajungem la o mai bună integrare a, a economiei circulare. Cum ați recomandat și dumneavoastră, am propus o condiționalitate mai bună pentru pilonul 1 ca element de bază în ce privește ecologizarea, ceea ce am explicat deja, și în pilonul 2 măsuri de agromediu care sunt voluntare am pus uh, accent pe rolul pe care îl au firmele mici și mijlocii și importanța fermierilor tineri și noi și sunt o serie întreagă de mecanisme uh, de finanțare. Sunt foarte multe exemple în care sunt uh, de acord. Foarte multe exemple pe care dumneavoastră le-ați votat și există elementele acestea comune între noi și dumneavoastră. Iar ceea ce am propus este baza activității noastre împreună. Și vreau să închei, domnule președinte. Conținutul propunerii are foarte multe detalii, lucruri care vor fi prezentate în lunile următoare. Sunt gata să vi le comunic în lunile viitoare. Sigur că putem să stăm uh, de vorbă la nivel politic asupra aspectelor propunerii. Am încercat să ne referim la aceste chestiuni politice în asociere cu propunerea făcută de dumneavoastră și să reacționăm la ce s-a spus până acum. Propunerile Comisiei sunt punctul de pornire, sunt un punct bun de modernizare a PAC pe baza raportului dumneavoastră și a ceea ce am văzut în statele membre prin uh, intermediul Consiliilor pentru Agricultură. Vreau să vă asigur că experiența dumneavoastră, expertiza dumneavoastră poate duce la un rezultat bun pentru fermieri și putem să facem acest lucru prin colaborare, să îmbunătățim propunerea acolo unde credem că putem face acest lucru. Mulțumesc! Bardzo dziękuję. Proszę Państwa, rozpoczęliśmy troszkę później. Mulțumesc foarte mult! Ne aflam uh, puțin în întârziere. Domnul comisar și-a încheiat uh, prezentarea. Avem însă peste 30 de înscrieri la cuvânt. Deci câte două minute pentru fiecare coordonator, apoi uh, răspunsurile domnului comisar, după care vor avea posibilitatea să intervină ceilalți uh, parlamentari. Deci, uh, vă rog, fiți succinți și la obiect, fără prea multe mulțumiri și așa mai departe. Deci începem acum. Și vă promit că voi Uh, și folosi acest instrument. Domnule Des, mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule comisar. Aud ceea ce spuneți, dar cam lipsește credința. În anii 90, un <clears throat> reprezentant a fost ales vânzătorul uh, anului, dar uh, vânzând uh, câteva uși, dar a, um, a luat în plată altceva. Dumneavoastră mm, vorbiți aici de reducerea democrației. Eu mă tem că în final vom avea parte de mai multă birocrație, chiar. Ca eurodeputat din Germania știu că vom avea parte de o aplicare mai birocrată, pentru că uneori se iubește mai mult Uniunea Europeană decât propria țară. Am vorbit cu tineri fermieri și am prezentat pe scurt conceptul. Mulți au spus că în aceste condiții nu vor mai fi dispuși să-și continue activitatea în agricultură. Și se cheltuie deja foarte mulți bani în pilonul 2 pe acțiuni de agrimediu, ceea ce nu se va mai putea face în viitor, pentru că dacă se impune ca și condiție, deja în pilonul 1 nu mai pot să, să susțin aceste măsuri din pilonul 2. Deci aici mai e nevoie de multe de discutat. În acest sens vreau să o scuz și pe domnul McGuinness, care nu poate fi prezentă astăzi pentru că participă la o întâlnire în uh, Irlanda, în Dublin, um, dar m-a rugat să vă întreb dacă proiectul de regulament este suficient de solid pentru a face față și um, consecințelor care decurg din Brexit. Eu o să mai am timp să vă pun întrebări, domnule comisar. Euh, monsieur le commissaire, non, Mulțumesc, domnule comisar. Nu, propunerea noastră nu este ambițioasă, nu este nici echilibrată, nici realistă și nu, viziunea noastră nu ține cont de ce se întâmplă în lume. Ați uh, spus că facem uh, progrese, da, ne îndepărtăm de realitate, însă ați vorbit mai puțin, de exemplu, despre dezvoltare uh, rurală. Eu nu mă gândesc că ne propuneți cel mai flexibil uh, cadru statelor membre pentru a avea cât de repede un acord. Însă asta nu are nimic de face cu uh, elemente ce țin de tragedi- tra- traiectoria acestei politici din 90 uh, încoace. Până la urmă vorbim despre o strategie de a găsi repede un cel mai mic numitor comun. Noi ne așteptam la ceva. Știm că uh, Există tratatul de la Lisabona care um, are un capitol dedicat uh, agriculturii, însă dumneavoastră trebuie să gândiți puțin și uh, la uh, aspectele strategice pe plan, plan național. Există instrumente de gestionare de a unor crize chiar și în această politică. Ori aici aveți o abordare liberală, oricât de legitim ar fi ea, însă nu, nu poate să uh, facă față la uh, provocările existente. Nu există niciun fel de uh, propuneri care să meargă în altă direcție. Nu știm cum veți interveni în cazul unor crize de piață. Piața internă europeană nu poate decât să se bazeze pe nivelul com- comunitar. Și aici avem o limită importantă, și anume cea a renaționalizării PAC. V-aș mulțumi dacă mi-ați da un răspuns. Următorul vorbitor. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Agricultura, după cum știm, este o industrie în care atunci când crezi că totul merge bine, atunci se întâmplă ceva. Și am mai asistat la astfel de lucruri în uh, anii precedenți. Deci nu putem veni cu o garanție vis-a-vis -vis de ceea ce se va întâmpla. Viitorul PAC trebuie să prezinte pentru fermier flexibilitatea necesară pentru a face față provocărilor în viitor. Aș dori să știu mai multe despre modul în care vă Gândit să asigurați coordonarea între statele membre, între diferitele autorități din statele membre și Comisie. Acest lucru este esențial, pentru că altfel uh, nu creăm decât un alt monstru birocratic și fermierii uh, vor avea de suferit. Deci această relație între Comisie și state membre mi-aș dori o detaliată. Ați spus în comentariul dumneavoastră că rezultatul trebuie să fie în beneficiu fermierilor. Este ceva crucial. Am avut parte de reforme PAC din partea comisarilor Fischer, Ciolo și acum dumneavoastră. Însă oamenii uită atunci când se vorbește de buget că atunci când Uh, s-au făcut anumite schimbări uh, la nivel de plăți, acestea nu au fost uh, indexate cu inflația. Din punctul meu de vedere, așadar, trebuie să vă spun că acești bani au fost câștigați de crescători de vite, de ovine și acum nu le mai rămâne nimic și acum uh, au de suferit datorită acordurilor pe care le încheie Comisia cu Mercosur. Da, vorbim acum despre liberalism, așa cum uh, evoca și domnul Andrieu. Deci, poate că uh, ar fi trebuit să ne referim și la comisarii Fischer și Bol, da, să nu uităm. Mulțumesc, uh, mulțumesc pentru faptul că ne-ați oferit uh, discuții ulterioare. Dacă vom mai avea întrebări pentru mine, important este bugetul și ce se va întâmpla dacă nu vom reuși să ne încadrăm în timp și nu vom dispune de buget. Va exista o perioadă de tranziție sau fermierii vor trebui să um, se pregătească de anumite reduceri și tăieri, dacă nu avem un buget aprobat. Înțeleg că va exista o fel de echipă de intervenție pentru susținerea statelor membre în aplicare. Cred că este absolut necesar. Veniți aici și cu uh, propuneri de măsuri care să fie aplicate, cum ar trebui să arate planurile strategice. Apoi s-a vorbit de simplificare dar um, dumneavoastră solicitați rapoarte de performanță uh, anuale din partea statelor membre. Deci nu știu cum se potrivesc lucrurile astfel încât să ajungem în final la o simplificare pentru uh, agricultori. În ceea ce privește condiționalitatea, aș avea o altă întrebare și anume dacă <clears throat> aici se ține cont și de crearea Um, sistemelor de raportare și consultanță, pentru că în multe state membre nu mai există consultanță. Și sigur, pe partea de plafonare trebuie să ne gândim cum putem evita să existe divizări artificiale de companii. Este o chestiune care ne preocupă, evident. în mare nu consider că această idee este una rea, trebuie să folosim aceste uh, șanse și cu toții trebuie să punem umărul ca să iasă ceva bun pentru agricultorii mici și mijlocii. Domnul McCarthy. Mulțumesc, domnule președinte. Fiecare comisar în domeniul agriculturii a avut uh, de-a face față de predecesorul său cu mai puțin fermieri și mai multe inegalități. Și aceste inegalități se datorează faptului că 80% dintre plățile uh, în agricultură merg la cei mai bogați. Știm că singura modalitate în care putem aborda această inegalitate este să plafonăm uh, <clears throat> plățile care pot fi primite. Și cu toții am primit cu bucurie această propunere a Comisiei de a plafona la 60.000 de euro. Însă, datorită, însă din păcate, când a ajuns la publicare, textul are anumite lacune, astfel încât această plafonare poate ajunge o fantomă. Eu aș sugera să ca chiar uh, <clears throat> prioritizați interesele corporațiilor din agricultură. Iar în ceea ce privește uh, tinerii agricultori, dacă vrem să avem un viitor în agricultură, trebuie să avem uh, urmași și trebuie să ne asigurăm Uh, beneficiile care există se vor păstra și pentru viitor. Să vorbit despre simplificare. Cred că n-ați fost niciodată în această comisie fără să menționați simplificarea. Dacă chiar vrem să simplificăm, simplificăm plățile în agricultură. Avem o definiție pentru fermier activ, pentru terenuri eligibile. De ce să nu punem în aplicare uh, măsuri care să permită uh, plata în avans a plăților pe eh, hectar. Fermierii avea de câștigat, comunitățile rurale aveau un stimulent masiv și singurii care avea de obiectat sunt cei eh, cu corporații în agricultură care până acum au eh, exploatat sistemul din agricultură. Da, felicitări, domnule comisar. Politica dumneavoastră uh, e bună, dar e doar o reîmpachetare a celei vechi. Agricultura are de suferit, pierdem sute de mii de agricultori, lucrătorii din agricultură au de suferi de pe urma acestei politici și rezultatul dumneavoastră este să continuăm la fel. 80% din plăți rămân în pilonul 1, totul rămâne cum a fost. Sigur, vorbiți de renunțarea la uh, partea de înverzire, ecologizare și spuneți că există alte măsuri ambițioase, dar cum vreți uh, să fie puse în aplicare? Credeți că statele membre se vor îngriji ca um, să fie puse în aplicare politici ambiționate în domeniul protecției mediului? Eu cred că e o iluzie, nici dumneavoastră nu credeți acest lucru. Mai Spuneați că trebuie să facem față uh, comerțului mondial în domeniul agriculturii. Asta este poziția dumneavoastră, pentru că aici se încadrează și diversele acorduri. Uh, noi nu putem însă deschide piețele și uh, Europa să producă și mai ieftin. Acest lucru nu se potrivește și cu politica de protecție a mediului. Și, de fapt, mă supără reducerile din uh, <clears throat> pilonul 2 ar trebui, vorbiți de 25% și nu de 15% și măsurile în domeniul mediului vor fi cele care vor avea de suferit. Vorbiți de plafonare, însă știți foarte bine că acest lucru nu se va întâmpla pentru că cel puțin 5 țări mari se vor împotrivi. Este doar retorică, de aceea cred că este mai bine să vă retrageți propunerea din capul locului, să veniți cu una nouă și să tragem consecințele care se impun de pe urma unei politici care a eșuat și să nu mai continuăm ca până acum pentru că nu ne mai crede nimeni dacă continuăm uh, așa. De aceea, reveniți în câteva săptămâni cu ceva nou. Mulțumesc. Văd că um, dați dovadă și de umor. Totuși avem uh, un uh, exces comercial de 20 de milioane. Domnule Enghiu. Mă întreb acum care dintre cele cinci eh, gaze cu efect de seră trebuie să le reducă fermierii și cum se va măsura aceste eh, reduceri? Cum anume știm dacă o anumită vacă și-a redus aceste emisii în anul curent față de cel precedent? Comisia își dorește o creștere a culturilor leguminoase, dar acestea, de asemenea, emit în atmosferă. Care, cum se va măsura rezultatele? Ce constituie o îmbunătățire pentru climatul lumii? Și dacă se constată o deteriorare, uh, cum, cum se va aloca această deteriorare pe emisiile cu efect de seră, cât se va aloca pe cicluri solare, curenți oceanici, uh, cu tremure și mai departe, învârtirea pământului în jurul propriei axe. Acest Fermierii nu pot influența aceste lucruri. De avem nevoie de un manual de instrucțiuni pentru fermieri pentru a ști cum pot îmbunătăți vremea uh, pe glob pentru că n-au cum să știe dacă respectă sau nu ce se dorește din partea lor. Bardzo dziękujemy. Mulțumesc. Domnul Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule comisar. Eu cred că agricultorii trebuie uh, agricul, uh, uh, inima uh, agricultorii, uh, iar solul uh, plămânul. Cât privește viitorul PAC, uh, înțelegem de la sine că așa ar trebui să fie lucrurile. Atrag atenția posibilității de a transfera credit din primul pilon în al doilea uh, sau uh, spre uh, plățile directe din Fondul European de Dezvoltare Regională. În ceea ce privește politica de mediu, oare n-ar trebui să avem o politică care să ia în calcul agricultura și agricultorii? Știți uh, că agricultorii vor să poată trăi de pe urma uh, producției. Cât privește performanța de mediu, uh, conform articolului 123, poate acesta să garanteze că politica de mediu nu se va întoarce împotriva fermierilor. Apoi, în ceea ce privește ecologizarea PAP și simplificarea sa, E bine, eu nu cred în asta. Cred doar că fermele uh, vor avea tot mai multe constrângeri, tot mai multe poveri administrative, iar rezultatul va fi că tot mai puțini agricultori vor continua să uh, trăiască din agricultură uh, Articolul 168 care vizează solul. Ei bine, în contextul acestuia, Trebuie spus că există iluzii legate de un popor european care să stăpânească un teritoriu unic. Pe mine mă îngrijorează faptul că Uniunea Europeană se gândește să împiedice statele să cumpere uh, terenuri agricole. Uniunea Europeană ar trebui să se gândească că statele pot investi în uh, terenuri uh, și asta pentru că agricultorii să poată până la urmă să evite activitatea um, celor care fac speculă în domeniu. Și apoi, domnule comisar, ați spus că Uh, trebuie să se aplice un cod european, însă eu pot să vă garantez că în cazul agricultorilor acest lucru este uh, imposibil. Coordonatorul uh, oddamy głos panu komisarzowi, panie comisar. Bun, au intervenit uh, coordonatorii. Are acum cuvântul domnul comisar. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, noul model de livrare în ceea ce privește relația dintre Comisie și statele membre. În baza actualei politici care a fost agreată în 2013 există o relație între Comisia Europeană și fermieri și toate regulile de eligibilitate, toate criteriile pentru programele de susținere sunt decise de Europa în baza managementului partajat. Ce facem prin intermediul planurilor strategice este să solicităm statelor membre să vină cu flexibilitatea necesară pentru a se putea adapta la condițiile locale pentru a putea îndeplini cele nouă obiective cheie ale PAC, care sunt stabilite la nivel european și trebuie agreate de întreaga comisie, nu doar de Comisarul pentru Agricultură. Deci, iată o schimbare fundamentală. Europa nu va mai prescrie distanța dintre pomi, sunt chestiuni care vor fi stabilite la nivel de stat membru, la fel și obiectivele. Am vrut să subliniez acest lucru. Deci, nu știu cum se poate crea mai multă birocrație, pentru că majoritatea regulilor UE sunt dublate care erau dublate de reguli în uh, statele membre, au fost eliminate. Deci, iată că se reduce numărul de reguli pe care trebuie să le îndeplinească agricultorii. Și pentru prima dată, fermierii, și mă refer um, la dom- ceea ce a spus domnul Des, deci tinerii fermieri reprezintă unul din obiectivele politicii noastre și se va ține cont de, în strategia statelor membre de accentul pe care îl pun și pe o mai mare atragere a tinerilor fermieri uh, în acest uh, domeniu pentru a îmbunătăți numărul acestor celor sub 35 de ani care activează în acest sector. În raportul Dorfman sunt 187 de propuneri. 175, uh, cu 175 putem fi de acord. Celelalte 12 uh, um, sunt legate de bani. Um, sigur că banii sunt importanți pentru fermieri, dar uh, ținând cont de ce avem de împărțit, atât am putut face în propunerea inițială și acum, sigur, depinde de dezbaterile pe marginea CFM-ului. Dar eu cred că 175 din 187 nu e rău în ceea ce privește relația dintre Comisia dumneavoastră și, Comi și Comisia Europeană. Am uh, citit, de fapt, toate documentele grupurilor politice și de reglementarea de care vorbiți face parte de legislația pe care ați adoptat-o în ultimele două rânduri, orientare spre piață și așa mai departe, făceau parte din acea strategie. Însă noi trebuie să avem o modalitate de interveni și asta spuneți dumneavoastră în documentul dumneavoastră de aceea. Facem obligatorii aceste um, instrumente de gestionare a riscului pentru a um, depăși um, simpla relație între comerciant și agricultor uh, și pentru a include și legislația în domeniul transparenței pe care o vom propune. Instrumentele de gestionare riscului există, iată, sunt obligatorii pentru prima dată. Deci toate aceste chestiuni figurează în propunere. Domnule Nicholson, cred că am răspuns la întrebarea dumneavoastră. Faptul că, ne, că mergem de la o abordare bazată pe reguli pe, spre o abordare um, bazată pe rezultate și um, ca să nu mai apară acest risc de suprareglementare. Dumneavoastră aveți experiență în uh, domeniul acesta și știți foarte bine că plățile în agricultură nu au fost niciodată indexate. Asta ține de Comisia pentru Buget, însă s-a plecat de la uh, prețurile de valabile în piață atunci. Până la urmă și fermierii se vor uita ce bani vor primi în 2021 în comparație cu acum sau când se va implementa această politică. Um, ei, agricultorii vor să poată compara banii pe care îi primesc de la un an la altul. Ah, it's very, it's very romantic when you mention money iată, și un pic de atmosferă romantică atunci când vorbim despre bani. Propunerea prevede și o abordare mai sectorială pentru a ține cont de specificul anumitor sectoare, fie că e vorba de carnea de vită sau așa mai departe, care uh, se confruntă cu anumite constrângeri. Ce asta am vrut să subliniez. Că e important pentru sectoare care din când în când se confruntă cu presiuni. Sigur că banii sunt foarte importanți și trebuie să oferim agricultorilor o anumită predictibilitate și exist, suntem în vremul grele datorită Brexitului. Am ajuns la finele lui martie și mm, nu se știe negocierile dintre Regatul Unit și Comisie ce se va întâmpla. Deci, trebuie să ne gândim și la acest lucru. Știu că Comisia de Buget o face și noi trebuie să lucrăm cu ei pentru a ne asigura că există o continuitate a plăților. Cum vom uh, reuși să acoperim deficitul de 12 miliarde dacă la finalul lunii martie uh, avem de face cu un eșec? La asta mă gândesc și eu, pentru că și eu vreau să existe predictibilitate pentru agricultorii noștri. Vom oferi mult mai multe informații în ceea ce privește planurile strategice. Întrebați de cum va funcționa partea cu rapoartele pe performanță. Avem deja și în momentul de față rapoarte de performanță din partea statelor membre uh, cu 200 de indicatori. Dar aceste uh, rapoarte trebuie eficientizate, reduși indicatorii, astfel încât agricultorul să aibă posibilitatea să genereze performanțele și serviciile de consultanță vor fi obligatorii. Fiecare stat membru va trebui să uh, dovedească că dispune de acestea și, sigur, plafonarea uh, Există prevedere în legislație care detaliază cum ar trebui să fie aplicat. Uh, um, în momentul de față um, e vorba de 150 de mii, um, o plafonare voluntară în multe state membre se va decide dacă se va ajunge la 60 de mii. Ceea ce privește Irlanda, vă voi da datele precise, dar uh, ține de fiecare stat membru dacă dorește să continue în sistem sau nu. văd că aveți aspirații să ajungeți la uh, guvernare, deci uh, aveți uh, posibilitatea ca partidul dumneavoastră să insistați asupra acestor chestiuni la nivel național. Tinerii fermieri, așa cum spuneam anterior, pentru prima dată fac parte dintr-un obiectiv specific și trebuie să convingă Uniunea Europeană, statele membre, că fac într-adevăr ceva în acest sens. Avem deja măsuri de simplificare. 5.000 de fermieri din Irlanda beneficiază de uh, acel uh, cec preventiv. Cred că a fost uh, o măsură salutară. Sigur că trebuie să facem mai multe. E nevoie de o schimbare fundamentală în modul în care concepem politicile și nu vrem o suprareglementare din partea statelor membre. Noi vrem, atunci când planurile ni se prezintă, să le putem analiza intens și să uh, constatăm că există un beneficiu real pentru agricultori, nu doar pentru administrație și pentru comisie. Domnule Heusling, trebuie să vă spun încă o dată că n-ați citit documentația înainte să veniți la întâlnire, pentru că mm, ați fi văzut că arhitectura verde deja este mm, prezentată acolo. Știu că trebuie să vă explic lucrurile, dar vă rog citiți documentul. Noile măsuri în acest domeniu sunt foarte ambițioase. 20% mainstreaming pentru acțiuni în domeniul climei reprezintă 40% în viitor raportul Curții de Conturi pe înverzire și mm, arată că aceste măsuri nu au, folo- nu au funcționat. Deci, trebuie să venim cu o valoare de referință în pilonul 1 și apoi ambițiile să le mutăm în uh, pilonul 2, cu măsuri, măsurile mai ambițioase pentru cei care vor să facă mai multe și să beneficieze de mai mulți bani pentru astfel de măsuri. Dumneavoastră puteți veni cu amendamente, la fel ca și toți ceilalți în acest sens. Mai spuneam că o schimbare fundamentală uh, se referă la statele membre mai degrabă decât la agricultori. Sigur că există um, multă legislație care trebuie deja respectată. Un exemplu bun uh, este uh, Olanda, unde în sectorul lactatelor um, era un șeptel de 160 de mii de capete și era o problemă pentru emisii. Sigur că nu le plăcea acest lucru, dar trebuie făcut ceva. Statele membre trebuie să aibă ținte pe care să le realizeze în viitor. Domnule Loazum. Politica ține și de mediu și de agricultură și de social. Există trei obiective specifice care trebuie îndeplinite în fiecare dintre aceste domenii și agricultorii trebuie plătiți pentru toate acestea și comunitățile rurale trebuie susținute de asemenea prin intermediul construcției de infrastructură. Eu m-aș bucura ca să avem mai mulți bani pentru PAC și V-am explicat contextul în care am venit cu această propunere, însă este o poziție deschisă, este o negociere și state membre, precum Franța, au arătat că nu doresc niciun fel de reducere uh, la nivel de PAC și salut acest lucru. Să vedem dacă va fi o părere unanimă între statele membre. Bun, trecem acum la cea de-a doua rundă de intervenții. Deci, dacă oferim unui stat anumite competențe, asta nu înseamnă că renunțăm la politica în domeniul agriculturii. Înseamnă doar că statele membre primesc uh, mai multe competențe. Acum, în ceea ce privește tinerii fermieri, Statele membre joacă un rol esențial aici uh, în ceea ce privește achiziția de terenuri agricole, prețurile și așa mai departe. Deci uh, lucrurile trebuie văzute într-un spectru mai larg. Domnule Mato, aveți cuvânt. În Canarias, comisariu, estamos profund În insulele Canare suntem foarte preocupați. Președintele uh, Uh, Juncker a spus textual că vom continua cu programele respective și nu ne gândim la reducerea lor și nici la corectarea lor în jos. Iar la Parlament, luna trecută, s-a aprobat o rezoluție care solicită o sporire a bugetului pentru perioada 2021-2027. Iar realitatea prezentată de comisie privind scăderea uh, bugetului Știți foarte bine că propunerea aceasta se va confirma, sperăm că nu. Ar avea consecințe dramatice pentru agricultura noastră, pentru agricultorii noștri, pentru mediu. Și de asemenea încalcă articolul 369 din tratat. Totuși, propune reducerea cofinanțării măsurilor pentru dezvoltare rurală și o reduce la 70%. Domnule comisar, nu se poate accepta această reducere în niciun fel. Nu Vă cer foarte mult să vă angajați, să apărați fondurile noastre și să țineți cont de cuvântul domnului Juncker. 25 de milioane de euro nu e mult pentru PAC, pentru tot PAC-ul nu e mult, dar pentru regiunile ultraperiferice este tot, înseamnă sub, supraviețuirea noastră. Mulțumesc! Domnul De Castro, mulțumesc, domnule președinte. Într-un uh, minut aș dori să fac doar două observații. Prima se referă la buget și profit de prezența președintelui Artui. Sunt șase miniștri ai agriculturii care au luat poziție pentru apărarea bugetului pentru politica agricolă comună. Sper că la viitorul Consiliu de pe 18 acest număr va spori. Iar noi, ca și Parlament și Comisie, putem face câte ceva pentru a flanca această inițiativă, pentru a crea condiții mai bune, pentru că, așa cum s-a spus în repetate rânduri, în această comisie nu e echitabil ca agricultorii să tragă ponoasele deciziei legitime de altfel a poporului britanic. Cum? Domnule comisar, sigur, nu sunt doar uh, vești uh, bune pe care ne le aduceți astăzi. Flexibilitatea ne place, tema tinerilor agricultori și micilor agricultori ne plac, um, ranforsarea instrumentelor de gestiune Însă problema este că această arhitectură lasă suficientă marjă pentru statele membre care nu sunt în stare să simplifice lucrurile, ci le complifică, în special în țările în care mai există și uh, structuri regionale, cum e cazul țării mele. Mulțumesc foarte mult, vă mulțumesc, domnule comisar. Vreau să spun că sunt de acord cu cele spuse de colegul Paulo de Castro. Sunt de asemenea și cu cele spuse de colegul Des. Propunerea aceasta nu reduce povara administrativă. Nu dorim să reducem birocrația, dar cauzăm și o insecuritate juridică. Cred că, așa cum spune domnul comisar, Trebuie să ne gândim, să ne orientăm uh, spre piață cu instrumentele necesare. Poate trebuia redusă propunerea uh, Parlamentului privind sectorul vinicol și să nu reintroducem ce s-a cerut mai devreme într-o inițiativă recentă. De asemenea, aș fi vrut să se vorbească de agricultura insulară, de creșterea vitelor insulare. Sunt, nu sunt uh, teritorii ultraperiferice, dar au probleme mari, importante și mi-ar fi plăcut să mai văd ceva privind tinerii agricultori, pentru că nu apare nimic nou aici, pe lângă ceea ce ne putem gândi noi, așa încât provocarea noastră e importantă. Doamna Hoibuș. Da, mulțumesc. Domnule comisar, ne-ați ne-ați spus în repetate rânduri că nu va exista o renaționalizare, ci că dumneavoastră ați formulat obiective comune care sunt valabile pentru toată lumea în același fel. Însă dacă mă uit la aceste obiective, acestea sunt foarte diferite, în parte chiar uh, um, se contrazic și dacă Uh, statele membre și aleg ce li se potrivește, ce le convine mai mult, atunci vom ajunge într-o spirală în jos. Și indicatorii pe care îi stabiliți sunt de fapt foarte slabi și nu avem o imagine foarte clară. Acum uh, statele trebuie să-și facă planurile strategice, fiecare uh, stat va pune alte accente, însă provocările pentru exploatațiile noastre rămân, e vorba de mediu, de climă, de fluctuațiile pieței, avem de fapt, nevoie de o direcționare complet diferită. Mie nu mi se pare această propunere un bun pas înainte. Eu cred că Banii trebuie folosiți pentru transformarea agriculturii și nu pot să, uh, decât să subscriu la ceea ce spunea mm, domnul Hoisling. Retrageți-l. Commissioner. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, în introducere vorbeați despre faptul că agricultorii depind mult de sprijinul pentru venit pentru agricultori. Uneori, 46% din venitul lor vine din acest sprijin direct de la Bruxelles. Asta m-a șocat destul de mult. Cred că nu e ceva sănătos și cred că ar trebui să facem ceva cu aceste cifre. Răspunsul cred că nu e să sporim uh, sprijinul acesta direct pentru venit, ci să sporim venitul pe care îl poate obține de pe piață un agricultor. Mă bucur așadar că ați spus că vă axați mai mult pe orientarea spre piață și că încercați să sporiți competitivitatea întregului sector european. Așadar, în general, mă bucură foarte mult ceea ce propuneți, se adaptează mai bine situațiilor individuale și, um, de asemenea, și perspectivă pe termen lung pe care și le pot gândi um, agricultorii. De asemenea, se asigură și o anumită mm, sustenabilitate pe termen lung, iar agricultorii nu mai rămân într-o schemă învechită în care depind de acest sprijin de la Bruxelles um, Adesea se folosește argumentul conform căruia uh, acest sprijin pentru venitul fermierilor este bun, pentru că aici măsurile sunt uh, destul de stricte față de alte state cu care concurăm. Noi uh, am cerut un studiu pentru a vedea care este diferența de preț între măsurile care se aplică aici în comparație cu statele terțe. Aveți cifre în legătură cu acest aspect? Cât de mari sunt aceste cifre? Mulțumesc!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 Încercați să ieșiți ca un politic dintr-un cocktail bugetar greu de înghițit. Șocul este dur pentru agricultori și pentru decidenții publici care suntem noi pentru că există uh, așteptări uh, în mediul rural ridicate și uh, multe dintre acestea pot să înțelese sau necunoscute la Bruxelles. în ultimii doi ani, venturile agricole au fost foarte proaste, probabil cel mai proaste în ultima perioadă. Propunerea dumneavoastră, de, mă scuzați, propunerea Comisiei, nu face altceva decât să reducă sprijinul și să sporească toate acțiunile care nu țin de suplimentarea venitului agricol. Există diverse uh, soluții uh, care s-ar putea aplica, dar nimic nu explică ceea ce propuneți dumneavoastră. Vreau să vă atrag atenția că evaluarea de impact nu ține cont de costurile bugetare și nu ține cont nici de uh, evoluția acordurilor comerciale care sunt în curs de a fi negociate. Însă există ceva salutar într-o astfel de regândire uh, și anume faptul că uh, politica agricolă în sfârșit este una comună. Uh, de la noi, agricultorii așteaptă niște răspunsuri de avergură printr-o reformă nouă care nu ar trebui să se justifice doar prin faptul că bugetul se reduce. După șoc va veni și vremea reflexiei uh, care este absolut necesară și atunci ar trebui să dați dovadă de foarte multă pedagogie, domnule comisar, pentru a ne explica că propunerile votate de Parlament se regăsesc în textul dumneavoastră. Mulțumesc pentru atenție!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 Mulțumesc, domnule președinte, domnul comisar. E adevărat că o bună parte din veniturile noastre ale fermierilor vin din subvenții, însă, credeți-ne, am obține mai degrabă un preț echitabil pe piață, dar dacă tot trebuie să fim subvenționați, Asta trebuie să explicăm și societății din ce în ce mai mult pentru ce primim acești bani și societatea așteaptă de la noi să producem în condiții echitabile pentru mediu, produse sănătoase și în acest sens trebuie orientată susținerea financiară. Eu uh, practic agricultură biologică și îndeplinesc toate acele criterii din documentul dumneavoastră 100% și unde apare uh, ramura mea de activitate undeva într-un uh, sub aliniat. Dacă chiar vreți să susțineți IMM-urilor, puneți uh, o, un prag de două vaci pe hectar pentru că uh, sau două hectare pentru că uh, așa îi veți pedepsi pe cei care practică agricultura intensivă. Merci, monsieur le président. Merci, monsieur. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Mulțumim, domnule comisar, că ați reluat uh, esențialul raportului Dorfman, cu excepția pachetului financiar. Uh, Or, acesta este un semnal foarte prost dat lumii agricole. Aș dori să vă spun că Comisia pentru Buget și-a exprimat dorința de a păstra pachetul politicii agricole comune. Așadar, veți regăsi sprijin în, în Comisia pentru Buget, domnule comisar. Eu salut eforturile pe care le propuneți pentru a reduce formalitățile, procedurile, complexitatea lor, chiar dacă încă mai am niște dubii legate de eficiența acestor măsuri de simplificare. Însă, firește, acestea trebuie să rămână prioritate. Vorbim până la urmă de începutul negocierilor și ați reamintit uh, bine faptul că Franța susținea pachetul uh, financiar al politicii agricole comune. Deci pentru a uh, evita orice probleme, nu ezitați să spuneți colegul dumneavoastră însăcinat cu bugetul, domnul Oettinger, că ar trebui să evite în fața comisiilor parlamentare în Franța să vorbească cu un dublu cu dublu sens uh, parlamentarilor în legătură cu acest subiect. Eu aș vrea să fie foarte clar uh, un lucru și anume că politica agricolă comună nu ține doar de buget și reglementări, ci și de coerență între politica de liber schimb și uh, politica care vizează suveranitatea și uh, siguranța alimentară. Așadar, îmi doresc să putem să facem uh, o declarație solemnă pentru a spune că trebuie să existe o coerență între politica agricolă comună și politica de liber schimb. Uh, nu trebuie să vorbim uh, despre subvenții pentru cei pe care îi vom aduce la faliment, pentru că uh, acceptăm niște condiții de import care sunt insuportabile. Proszę nie mogłem ograniczać czas przewodniczącemu Komisji Budżetowej. Doamnă și domnilor, domnul președinte, trebuie să uh, nu pot, nu pot limita timpul de intervenție al președintelui Comisiei pentru Buget, care este vicepreședinte și în comisia noastră. Doamna Zoanu. Președinte, domnule comisar, eu vă mulțumesc pentru efortul pe care l ați depus și este vizibil că munca dumneavoastră a încercat să satisfacă interesele tuturor statelor membre. Uh, totuși sunt uh, câteva lucruri cu pentru care fiecare dintre noi uh, suntem nemulțumiți sau ne dorim să fie îmbunătățite. De exemplu, vorbiți de subvenții. Sunt foarte de acord și salut că ați păstrat de ampibiloni. Desigur, nu sunt de acord cu reducerea pironului 2. Însă, dacă tot vorbim despre subvenții, vreau să înțeleg și vreau să știu de ce încă există subvenții eh, diferențiate între fermierii dintre statele membre. de ce un fermier francez are o subvenție dublă față de un fermier român? pentru că în momentul în care s a luat această hotărâre eh, rațiunea era alta s a considerat că sunt costuri diferite. în momentul acesta costurile sunt egale de la, un, de la un stat la altul ba contră, în țările estice aș putea spune costul de producție, producție este mai mare pentru că nu există o industrializare atât de puternică ca în celelalte state.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 Domnule comisar, ați spus că sunteți partizan al subvențiilor directe mai uh, corecte, însă asta doar uh, în vorbe, pentru că propunerile concrete ale Comisiei merg împotriva acestei uh, declarații. Iar întrebarea mea este următoarea. Dacă doriți să asigurați condiționalitate și dacă doriți ca subvențiile um, să fie independente, de ce Comisia, atunci când um, oferă plățile directe, nu respectă tratatul de uh, aderare pe care chiar ea l-a semnat. Uh, spuneți-ne clar care este procentul uh, um, din media europeană care va afecta agricultorii polonezi. Apoi, aveți date legate de costul banilor cheltuiți din bugetul uh, european pentru diversele state membre. Ați vorbit de asemenea de ecologizare, ați spus că este un eșec și că acum veți uh, abandona uh, acest proiect. Oare nu spuneați și că protecția mediului va fi astfel abandonată, pentru că, până la urmă, mi se pare paradoxal faptul că agricultura nu este cea care ar trebui să protejeze uh, mediul. În propunerea dumneavoastră, până la urmă, se vorbește despre agricultură uh, sănătoasă și uh, prietenoasă cu mediul. Următorul vorbitor. Domnule comisar, vă mulțumim că ați venit aici în cadrul comisiei noastre. Atunci când vine uh, vorba de uh, atatul de aderare al Croației, exista o perioadă de tranziție până în 2022 în care Croația uh, mă rog, a agricultorii croați să primească o parte a uh, banilor din uh, pilonul 1 uh, din bugetul național și o parte din bani din partea AGF. Uh, Croația va ajunge la suma totală de plată în 2020 și având în vedere uh, ultimele reduceri din politica agricolă comună, aș vrea să aflu dacă nu cumva Croația va fi singura țară din istorie care nu va primi suma totală din partea Uniunii Europene, așa cum se spunea în tratatul de aderare. Oare Croația va plăti uh, suma totală din tratatul de aderare care va ajunge la o eliminare a minelor existente, uh, fondurile rurale, într-adevăr, au fost uh, reduse cu până la 25% și aș vrea să știu cum se va traduce asta în uh, um, viața zonelor rurale din Croația, având în vedere faptul că Croația a alocat 46% din bugetul său național pentru dezvoltare rurală. Următorul vorbitor. Mulțumesc, domnule comisar Am o ipoteză și o întrebare. Mai întâi, Știm că bugetul va fi redus, însă aș dori să vă ofer propria mea idee. Cu toții am auzit că PAC va fi uh, redusă din perspectiva bugetului din cauza fluxurilor de migranți, însă știm că uh, ceea ce trebuie să facem este să uh, stimulăm fluxul de uh, persoane care abandonează uh, uh, satele pentru a se muta la oraș. Deci, prin PAC putem să dirijăm acest flux și să punem capăt depopularizării zonelor rurale. Mi-aș dori să vorbesc și despre ceva ce se uită adesea, și anume apicultura, un aspect extrem de important. Ce veți face în acest domeniu? Articolul 7, spune următorul vorbitor, acoperă anumite obiective legate de mediu, dar nu trebuie să acopere intervențiile în care apar în instrumente de planificare pentru mediu ale statelor membre care emană din legislația europeană. Articolul 11 spune ce trebuie să includă statele membre în sistemul lor de condiționalități pentru planurile strategice conform PAC. Acestea sunt clarificate în anexa 3 pentru diverse condiții pentru bunuri, pentru pentru uh, teren și așa mai departe. De exemplu, astăzi nu se mai uh, solicită prin noua propunere să existe zone de interes uh, ecologic și nu se interzic pesticidele pe anumite tipuri de teren. Deci, având în vedere care sunt preocupări la nivel de societate, cu toții ne dorim să se păsteze biodiversitatea și mediul. Intervenție fără microfonul președintelui. Oui, merci, monsieur le président. Euh, Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, n-am făcut mari studii, sunt agricultor, dar știu să număr. Nu 350. 350 pentru propunerea făcută astăzi de comisie. Contribuția britanică era de 27 de miliarde de euro. Dacă scădem suma aceasta, înseamnă 350. Deci ori ne propuneți 350 și lipsesc 15 miliarde, vreau să știu unde sunt și am impresia că Brexitul nu e doar un alibi ca să ne facă să înghițim o scădere de buget care trece dincolo de ieșirea britanicilor. Mulțumesc! Mulțumesc! Domnul Linț, mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. În introducerea dumneavoastră ați uh, punctat în special um, aspectele comune în politica agricolă comună și spuneți că acestea vor fi garantate și în viitor. Acum, dacă mă uit în, pe propunere în detaliu, uh, constat că pot fi diferențe între 27 și 13% uh, în ceea ce privește diferitele transferuri din, uh, între piloni, între pilonul 1 spre pilonul 2 și invers. Dacă Mă uit la pilonul 2 și văd că solicitați doar o cotă minimă de 30% pentru politica în domeniul mediului și mai propuneți că până la 75% din investițiile care pot fi finanțate de la UE atunci mă întreb unde sunt aspectele comune, unde este numitorul comun și dacă nu ajungem în final totuși la o uh, renaționalizare. Domnul Flanagan. Uh, thank you very much. Mulțumesc foarte mult. Acum câțiva ani se spunea că se va face o anunța, un anunț privind PAC. Și dacă ar fi trei la oraș, ar fi zis, păi nu mă interesează, dar de fapt ne interesează pe toți cei care trăiesc la țară în țara mea și aș vrea să fie atenți pentru că ce se întâmplă acum aici este un jaf bancar, iar comisia este cea care conduce mașina care fuge cu banii. Vorbim de redistribuire, dar din păcate nu se poate redistribui ce nu ai, pentru că nu o să fie mult de redistribuit. Dacă ajungem într-o situație în care se fac tăieri, dacă se face plafonare la 100 de mii și dacă se fac și reduceri de locuri de muncă, restul nu are sens. Deci în acest moment îmi imaginez că sunt oameni care susțin că sunt agricultori și care primesc salarii de câteva sute de mii de euro pe an și care o să țină de plafonare. Mă gândeam că o să se facă un fel de redistribuire, dar nu se va face dacă nu se produc schimbări majore în PAC, schimbări majore. Și nu văd nicio legătură cu raportul domnului Dorfman dacă situația de față este cea care este. Și adică de ce nu vă bazați pe ce s-a făcut acum 27 de ani? Cum vorbiți despre plăți care se întaie și dacă nu vă gândiți la ce să fac acum 27 de ani, ar trebui să vă gândiți ce trebuie făcut acum. Vă rog foarte mult, ați ignorat ce am spus. În fiecare zi asta e diferența dintre cele două propuneri. Mulțumesc că am terminat. Mulțumesc. Doamna Noichel, am o observație și o întrebare. Mai te observație. Trebuie să spun deschis, domnule comisar, că nu mi se pare corect că veniți uh, la noi la Parlament uh, ca ultimă stație. Între deputați uh, au avut loc dezbateri nenumărate până acum. Întâi ați fost la presă, apoi la celelalte instituții și acum pe final și la noi. Uh, ați spus că vă bucurați că sunt prezenți atât de, un număr atât de mare de eurodeputați, asta pentru că noi suntem mai politicoși decât dumneavoastră. Vorbeați de mm, locuri de muncă. Vă întreb dacă sunt uh, locuri de muncă, deci lucrători angajați în exploatații agricole, care sunt locuri de muncă pe hârtie sau efective? pentru mine este important să fie vorba de locuri de muncă care să fie cu carte de muncă, în cadrare efectivă, dar nu poate fi vorba de locuri de muncă, așa sigur, pe piața gri, pe piața neagră. Sigur că pot exista anumite excepții în ceea ce privește membrii de familie, e clar, despre asta putem vorbi, dar Uniunea Europeană nu poate susține uh, lucrători angajați pe exploatații decât dacă aceștia lucrează cu carte de muncă, așa cum se cuvine. Mulțumesc! Sunt importante informațiile acestea privind hotărârea luată de Comisia Europeană. Comisia se adresează presei și celelalte lucruri erau chestiuni tehnice legate de Consiliu informal care a avut loc și nu vrem să organizăm această reuniune joi după amiază. Doamna Katainen. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc domnului comisar pentru prezentare. Unele propuneri sunt provocatoare, dar ele reflectă o manieră generală de a reforma PAC. Uh, trecerea răspunderii asupra statelor membre importante, iar uh, sunt importante și compensațiile plătite pentru zonele cu constrângeri naturale. Totuși, condiționalitățile și inverzirea cer mai multă flexibilitate, cum ar fi specificitatea regiunilor insulare și care nu este avută în vedere suficient de mult și mai ales uh, acolo unde crește și nivelul mării. E regretabil că Uh, zonele în care s-au pus în aplicare măsuri de mediu sunt cele care suferă cele mai mari tăieri. În ce privește plafonarea, vreau să întreb Comisia care este obiectivul plafonării. Mulți fermieri uh, au investit și au mărit fermele pentru a scădea cheltuielile, iar dacă se reduc plafoanele, profitabilitatea firmelor va scădea. Ce părere aveți despre acest lucru? Mulțumesc! Mulțumesc, domnule comisar. Fără îndoială, Propunerea dumneavoastră naște foarte multe îndoieli. Este vorba de sistemul acesta de planuri strategice și sunt, există riscul de renaționalizare și tăierea bugetului uh, este o problemă. Parlamentul se opune în majoritate și să sperăm că se poate face ceva, dar vreau să pun câteva întrebări concrete și anume, de ce iese regulamentul FEDER din fondurile structurale. Nu știu care este obiectivul, dar cred că nu se va face finanțare egală, așa cum e prevăzut în fondurile structurale, în momentul în care sunt țări care au ca obiectiv numărul 1 și altele, sau nu există criterii de a scoate fondul acesta din fondurile structurale de ce noile obiective nu, între noile obiective nu sunt menționate femeile de la țară. Ele sunt foarte importante pentru zona rurală și nu sunt menționate și trebuie și ele menționate și încă o problemă. Dacă nu se aprobă propunerile, domnule comisar, deci dacă nu se aprobă sau nu se aprobă cadrul financiar, ce se întâmplă? Mulțumesc. Tars. Jurnalisten Mulțumesc foarte mult, domnule comisar. Jurnaliștii n-au primit informații precise privind alocarea bugetului, dar au întrebat câți bani sunt disponibili. Vorbiți de primul pilon și de al doilea pilon, vorbiți despre întreprinderile mici și mijlocii care sunt susținute, dar în țările de jos, noi suntem foarte europeni, dar acum se vor impune obiective care nu pot fi atinse și apoi ce se întâmplă dacă nu avem banii necesari? Aduceți-vă aminte că la un moment dat au fost ucise 60.000 de vaci. Ce facem noi dacă nu avem bani să ieșim din situația asta? Mulțumesc! Dziękuję bardzo. Mulțumesc foarte mult, domnule comisar. În primul rând, vreau să fac o observație privind strategia. Spuneați la început că Brexitul ne face să pierdem 12 miliarde de euro pe an la bugetul pentru agricultură. De ce în contextul acesta Comisia propune alte priorități care costă alte miliarde de euro care duc la costuri, la, la reduceri din ce în ce mai mari la politicile actuale. Mm, e o abordare strategică pe care nu înțeleg și încă un lucru abordat uh, deja aici, și anume legalizarea subvențiilor în noile țări membre, armonizarea subvențiilor. Schimbările propuse sunt cosmetice dacă în perioada 2020-2027 nu trecem la armonizare, la egalizarea plăților directe, noile țări membre pot uh, să dea în judecată Comisia Europeană pentru Discriminare. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, mulțumesc, domnule comisar. Mă bucur să aud că încercați să ajungeți la o convergență mai mare. Pe de altă parte, suntem nemulțumiți pentru că în statele baltice, în Lituania, va fi vorba doar de un 75% din medie. Conform tratatului de aderare, a trebuit să atingem media europeană în 2013. Asta înseamnă că fermierii noștri trebuie să muncească și să nu se bucure de un nivel de egalitate. E vorba de zeci de mii de fermieri care au semnat o petiție în care își exprimă dezaprobarea. Deci în momentul în care vorbiți despre convergență, chiar vreți să spuneți convergență? Chiar vreți să vă referiți la măsuri practice și când anume? Pentru că toate statele trebuie să aibă aceeași linie de pornire și linie de sosire. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnul Kainovski. Domnule comisar, convergența propusă de dumneavoastră diminuează aceste diferențe din plățile directe. De ce propuneți această egalizare în 2022? De ce începe atunci? Prima întrebare. A doua întrebare. Propuneți reducerea pragurilor de flexibilitate cred că pragul actual s-a dovedit a fi bun acolo unde e pus în aplicare, deci putem reveni la el. Apoi, plățile legate de produc- producție. Vă propuneți să reduceți și acest prag. Iar acum plățile directe. Nu știu care este analiza care ar arăta o distorsiune a concurenței, ținând cont de nivelul actual al plăților. Și ultima întrebare, nu există posibilitatea de a exclude micile exploatații din ecocondiționalitate. Cred că nu le va ajuta. Mulțumesc foarte mult, domnul Dorfman. Julie. Danke, Herr Kommissar. Mulțumesc, domnule comisar. Cred că unele lucruri din propunerile dumneavoastră îmi plac foarte mult, orientarea spre piață, de pildă acestora, dar și arhitectura verde, cred că uh, vine cu abordări interesante, însă sigur că trebuie să ne uităm, să avem grijă să nu ne confruntăm cu probleme în pilonul 2, pentru că s-au impus deja condiții în primul pilon. În ceea ce privește noul model de livrare, sper să aveți dreptate și sper că viziunea dumneavoastră pozitivă în ceea ce privește reducerea birocrației se va și adeveri. Însă eu sunt ca Toma necredinciosul. O cred când o să văd. Pentru că și data trecută am plecat cu aceeași, același deziderat și am eșuat. Să sperăm că de data asta vom avea succes. În ceea ce privește mm, convergența cu mm, serviciile dumneavoastră între mm, raportul meu și uh, ceea ce mi s-a părut uh, colaboratorul dumneavoastră că s-ar potrivi ca viziune. Cred că ați fost foarte generos să, uh, să vorbiți de 90%. Eu mi-aș fi dorit însă mult mai mult curaj în pilonul 1. Cred că pentru că acolo se alocă și mai mulți bani și dacă sunt mai puțin la dispoziție, trebuie să ne gândim unde se concentrează acești bani și cred că, sigur, plafonarea pe care o propuneți dumneavoastră um, de fapt nu este o plafonare, niciun fel de întreprindere nu va suferi de pe urma acesteia, însă aici uh, va trebui să mai lucrăm și în Parlament. Dorfman. Euh, Mulțumesc foarte mult, domnul Dorfman. N-ați ținut cont de complimentele care v-au fost adresate de domnul comisar. N-ar să răspuns cu aceleași complimente. Domnul Buda. Nu, domnul Iason. Kurze Fragen. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. În ceea ce privește plafonarea la nivel de hectare, credeți că condițiile din uh, Europa sunt atât de diferite încât o reglementare să, la nivel central să nu fie utilă? Credeți că această degresiune pe, în ceea ce privește plafonarea la hectare trebuie lăsată la altitudinea statelor membre? Uh, domnul Dorfman s-a referit la mm, măsurile de agromediu din pilonul 2. Subscriu aici. Uh, mie îmi lipsește puțin uh, prima de bază din trecut Apoi au venit plățile directe. Mai există așa ceva sau nu mi-am dat eu seama? Și în al patrulea rând, de birocratizarea la agricultor. O să fiu polemic aici. Poate că trebuie să reducem numărul de angajați în administrație pentru a veni cu o debirocratizare la agricultor. Acolo e cel mai mult de făcut. Pentru că ideea pe care o aveți dumneavoastră să se manifeste și la nivelul agricultorilor. Mulțumesc. Da, mulțumesc. Domnul Buda. Președinte, domnule comisar, sigur că apreciem foarte mult eforturile dumneavoastră și ale Comisiei. În același timp, este normal să avem și nemulțumiri. Și chestiunea legată de convergență, evident că ne-am fi dorit-o să fie mult mai uh, rapidă și la un nivel care să fie adecvat pentru statele nou intrate în uh, uh, Uniunea Europeană. Legat de plafonare, Uh, Vă rog să aveți în vedere faptul că există state membre care au foarte multe ferme uh, foarte mari. În România sunt peste 3500 de ferme cu peste 500 de hectare uh, de teren. Nu ca pe discuție că fermele mici și mijlocite să fie sprijinite. Ele nu pot să reziste pe piață fără să aibă formă mare de sprijin, dar în același timp nu trebuie să uităm și de celelalte ferme de o anumită dimensiune. Chestiunea legată de flexibilitate. Domnule comisar, de când vin în acest Parlament, mereu discutăm de flexibilitate în opinia mea, să știți că a, și, și a fermierilor, faptul că transferați foarte multe responsabilități către statele membre, nu știu dacă va duce neapărat la o reducere a birocrației și eu aș fi preferat reguli puține și care să fie dată de la Bruxelles și să fie unice pentru toate statele membre, astfel încât, într-adevăr, să putem vorbi de o reducere eficientă a birocrației. Mulțumesc! Doamna Ribeiro. Domnule comisar, sunt extrem de preocupată de pierderea independenței programelor de susținere. S-ar putea să fie un cal troian dacă integrăm regiunile ultraperiferice în planurile strategice ale planelor membre, s-ar putea pune uh, în pericol acest program de susținere, care trebuie să fie revizuit autonom. Mai mult decât atât, este inacceptabil faptul că aceste regiuni ultraperiferice sunt penalizate în trei feluri. În primul rând, o reducere de 4% a programului POZAI care este împotriva hotărârii uh, Parlamentului. Pe lângă asta, președintele Juncker a spus, a garantat că Uh, se face o reducere la dezvoltarea rurală și, de asemenea, la cofinanțare. Unele state membre nu reușesc să facă acest lucru, deci ne confruntăm cu o reraționalizare a PAC. Și acest lucru, uh, odată, dacă ținem cont și de ce se întâmplă cu Brexitul, nu vom face față nevoilor uh, fermierilor europeni. Mulțumesc! Domnule comisar, ceea ce nu înțeleg este de ce se face o propunere care nu pleacă de la ceea ce se consideră a fi just și necesar. Și se practică un fel de autocastrare deja în propunere și se vine cu explicații de ce nu se poate propune ceea ce se consideră corect și necesar pentru a atinge obiectivele. Și atunci mă întreb dacă pentru diferitele chestiuni, simplificarea birocrației în pilonul 2, ați făcut un studiu de impact pentru a vedea și a compara ce legătură are studiul dumneavoastră cu realitatea și, în al treilea rând, ce um, reglementări de tranziție prevedeți. Pan poseł Um, Commissioner, you've indicated... Domnule comisar, spuneați că Bruxelles nu va reglementa numărul de copaci pe hectar pe pământul agricol. Deci acest lucru nu va mai compromite eligibilitatea terenului agricolor pentru măsurile de dezvoltare rurală și plăți directe. Însă nu se menționează nimic privind numărul de copaci pare o îmbunătățire, dar nu există nicio garanție că o să uh, crească numărul de copaci pe terenurile agricole, pentru că fermierii, eu știu, se, nu se vor gândi că dacă asemenea terenuri uh, sunt terenuri bune pentru pășuni care să, sau care să producă nutrețuri pentru animale. Vreți să spuneți foarte clar uh, că e de salutat ca pe, în teritoriu, în, în peisajul agricol să apară mai multe scopaci, nu? Uh, și că salutați o suprafață mult mai mare de agropăduri pentru a îmbunătăți, uh, eu știu, biodiversitatea și clima și pentru a duce la o mai bună gestionare a apelor. Domnul Bogovici. Mulțumesc foarte mult. Aici sunt uh, mai multe lucruri bune. În primul rând există niște plafoane, niște praguri la plăți. În al doilea rând măsuri pozitive pentru teren pentru agricultorii tineri și o legătură între agricultori și industria de prelucrare și satul inteligent. E o idee minunată, însă sunt și trei uh, dileme. Ce facem, uh, cum ne descurcăm cu mai puțin bani? Uh, fondul de acesta a fost scos din fondul de coeziune. Cum o să ne descurcăm să facem tot ce s-a propus cu bani mai puțini? Pentru că eu știu planurile strategice pe care trebuie să le pună la punct statele membre, nu vor crea o problemă de continuitate a plăților? Nu va apărea o povară mult prea mare pentru statele membre? Povara înverzirii care va duce la disparități între statele membre. Domnule comisar, costurile din primul pilon și reducerea fondurilor pentru pilonul 2 ne aduc la o poziție de principiu diferită. Comisia va finanța alte politici cu banii aceștia, cum ar fi gestionarea migrației. Pentru Franța, reforma aceasta uh, înseamnă pierderea a milioane și milioane de euro. Virajul protecționist al, prote- al politicilor agricole este mult mai vechi. Farm Bill americană este cea mai importantă și nu vine de la Trump ci vine de la drăguțul de Obama. Această lege a fermelor protejează fermierii americani și le permite să treacă prin criză, iar concurenților europeni cad ca muștele în momentul în care o să crească iar costurile. Deci, în loc să folosim niște pretexte pentru a scădea din nou pilonul 1, trebuie să revenim la ajutoare cuplate și să ne adaptăm la specificul diverselor filiere. Numai în felul acesta statele noastre vor putea să stabilizeze agricultura și veniturile agricultorilor. Noul model de prestații pe care ni-l propuneți duce la elaborarea de planuri strategice de către statele membre, dar e o incoerență pentru că statele membre au trăsături specifice care nu sunt garantate. Mulțumesc, domnul Zolo. Grazie, președinte. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule comisar. Eu trebuie să spun că rămân în continuare mari dubii în ceea ce privește uh, Um, ansamblul propunerii, chiar dacă ne dați asigurări. Vorbim aici de o politică agricolă comună. Și vă reamintesc ce ați spus. Spuneați că Comisia se va ocupa de definirea obiectivelor și va lăsa la îndemână statelor membre flexibilitatea de a defini regulile în detaliu. Acest lucru înseamnă că s-ar putea să avem de-a face cu reguli foarte diferite, care o să ducă la un fel de uh, spirală în jos și astfel vom avea parte de medii foarte neomogene, ceea ce va da naștere și la practici neloiale. Sigur, e bine că se vorbește de flexibilitate, însă este nevoie de o regie comună, pentru că multe obiective sunt comune și vorbim de politică agricolă comună. Mulțumesc, madamna Dodos. Mulțumesc. Domnule comisar, 75% din uh, produsele noastre ajung în Marea Britanie, 80% din carnea de vită din Irlanda de Nord se vinde pe piața internă a Regatului Unit și totuși susțineți o politică care va distruge fermele de familie și industria aceasta din uh, Irlanda de Nord. Uh, Stabili niște controle între noi și piața noastră Uh, săptămâna asta în ziarul fermierilor, lucru care trebuie citit de către un uh, comisar al agriculturii care vine din Irlanda, critică ce s-a făcut în privința negocierilor și citesc fermierii uh, irlandezi au rămas așa izolați putem să explorăm piața, să ne desifertăm, dar realitatea este că nu putem să înlocuim jumătate din piața prezentă, adică Regatul Unit, cu piețe noi. Adică trebuie să pătrunde pe piața internațională și pe piața europeană, devalorizând produsele noastre. Vorbiți în prezentarea dumneavoastră despre impactul finanțelor și finanțării și impactul pe care îl are Brexitul, dar nu spuneți nimic despre asigurarea accesului la piață pentru a cincea economie din lume pentru fermierii noștri și vă rog să nu mai faceți politică cu ferma uh, și agricultura din agricultura din Irlanda de Nord. Intervenție fără microfon. Domnule Brannan, vă rog, folosiți microfonul dacă vreți să interveniți. Domnul Hazelkamp. Mulțumesc foarte mult, domnule comisar. Mi se pare că propunerea dumneavoastră nu e destul de ambițioasă. Politica agricolă eh, nu este o rezoluție, merge pe aceeași cale. Vorbiți de 350.000 de, de milioane de euro pentru subvențiile agricole. Dar e vorba de producția masivă de carne care va profita. În fiecare zi foarte multe animale suferă în abatori, în uh, niște abatoare îngrozitoare, în uh, grajduri prea mari. Deci bunăstarea animalelor nu este avută în vedere. Cum puteți să continuați să uh, subvenționați îngrășarea animalelor și agricultura extensivă. Acum două săptămâni la Parlament exista o majoritate care a votat pentru adaptarea situației, pentru adaptarea normelor. Domnule comisar, aș vrea un răspuns clar la o întrebare. Care sunt condițiile cadru care vor permite ca politica agricolă comună să nu mai subvenționeze animalele folosite în luptă? Cred că trebuie să evităm uh, aceste băi de sânge cu animalele noastre pe continentul european. Mulțumesc! Domnul Santos. Mulțumesc, domnule comisar. Uh, am puțin timp la dispoziție, așa că o să trec la esență. Iată ce mă preocupă față de poziția comuniei. E vorba de programul de susținere pozai. Președintele comisiei s-a angajat să nu reducă bugetul și înțelegeți de ce mă preocupă. Programul acesta este analizat ca un program pozitiv de către Comisia Europeană pentru că se adresează la niște probleme specifice din regiunile ultraperiferice care de, depind de acest program și se întrerupe și dezvoltarea regională care va avea un impact asupra agricultorilor din diverse țări. Revenind la programul POZET, programul acesta trebuie să fie menținut ca și libertatea și flexibilitatea acestor regiuni și nevoilor lor. Ați, o să veniți în curând în Azore și sper că o să vă țineți de cuvânt, să vedeți ce se întâmplă și veți fi deschis la sugestiile noastre ca să corectați erorile privind acest program. Mulțumesc! Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Ați fost foarte mult criticat, atât de dreapta cât și de stânga. Asta înseamnă că propunerea dumneavoastră ne atinge pe toți, ceea ce e bine. Pe mine mă interesează planurile strategice. Spuneți că planurile trebuie să fie făcute de fiecare țară în parte, dar noi avem două politici agricole în Belgia. Deci fiecare regiune trebuie să prezinte un plan. Nu, pentru că o să obligați Belgia să dea un singur plan, nu două, deși politica e regionalizată? Mulțumesc că am înțeles că dacă nu iese nimeni fericit dintr-o sală de negocieri, înseamnă că acele negocieri sunt constructive. Dacă sunt atât de multe critici, e pozitiv. Este o dezbatere pe fond. Așa că toți am putut să luăm cuvântul, toți cei care doreau. Nu văd că mai dorește cineva să ia cuvântul și acum îi dau cuvântul domnului comisar. Uh, uh, uh, Mulțumesc, domnule președinte. Iată că am avut parte de un interes mare față de propunerea noastră. Aș dori să fac o observație de ordin general. Mulți au referit la acest lucru în special cei uh, care și-au exprimat îngrijorarea față de <clears throat> tăierea de 3,9%. Sigur că domnul Juncker spunea în trecut, acest lucru era pe deplin conștient și vom readuce în atenția dânsului acest lucru și vom analiza lucrurile și cu comisarul pentru buget. Face parte din programele noastre, cu excepția schemelor școlare și a promovării pentru zonele rurale dar înțeleg preocupările uh, dumneavoastră în ceea ce privește această chestiune și le vom discuta în timp util. Susțin ce răspuse de domnul De Castro în ceea ce privește uh, capacitatea statelor membre să facă față situației. Pentru că e vorba de mm, nevoia de a avea situa- resurse financiare și resurse umane în avans. Paul, știi că am discutat acest lucru. Cred că e nevoie de a susține statele membre uh, înainte de adoptarea legislației, că după este prea târziu, pentru că altfel interpretează uneori poate altfel legislația decât Parlamentul și statele membre ar fi dorit sau Consiliul ar fi dorit să o facă. Deci haideți să încercăm să facem lucruri un pic diferit, poate va funcționa, poate nu. Dar, în orice caz, vrem să-i susținem cu planurile strategice, să înțeleagă exact ce vor colegiuitori în avans și să putem uh, să le punem la dispoziție și anumite resurse financiare. 22 din 27 de state membre și-au exprimat susținerea pentru mai mulți bani la bugetul UE. Mm, sigur, sunt o serie de state membre binecunoscute care nu au ajuns la concluzia asta. Va trebui însă să vedem cum funcționează lucrurile, pentru că e nevoie de unanimitate pentru a avea mai mulți bani. Multe state membre despre care ați vorbit cu privire la buget sunt foarte puternici la nivel european în ceea ce privește noile priorități politice, în ceea ce privește securitatea, migrația, terorism. Aici trebuie făcute um, opțiuni, trebuie făcută o alegere politică. Așa cum a spus însă și președintele Comisiei pentru Buget, este o, dis- o discuție deschisă, este începutul negocierilor și vom spera să putem face îmbunătățire atunci când este vorba de agricultură. Se vorbea de mm, tineri fermieri, de crescătorii de vite, de ovine și așa mai departe, de zonele ultraperiferice. Aici statele membre vor trebui să prezinte care sunt prioritățile lor le dă mai multă flexibilitate la implementare, ceea ce le permite să nu aibă o soluție pentru toată lumea, ci mai multă flexibilitate pentru a face față acelor chestiuni care preocupă foarte mult. Uh, fermierul elen are altă metodă de aborda mediu ca cel danez. Și acest lucru se reflectă în câteva idei pe care le-am prezentat. Pentru prima dată, tinerii fermieri fac parte în mod explicit din priorități. Și aici așteptăm statele membre să vină cu propuneri. Sigur că Uniunea Europeană, împreună cu statele membre, poate face mai mult pentru tinerea generație, pentru că altfel pierdem vitalitatea zonelor noastre rurale, ceea ce este important și din perspectiva coeziunii sociale, de care trebuie să ținem cont de asemenea. Partea de guvernanță. Aici este nevoie ca toți actorii implicați, inclusiv ONG-urile, să fie consultate în toate statele membre. Mm, figurează explicit în regulament acest lucru, faptul că toți actorii trebuie, implicați trebuie consultați. Am să verific cu serviciul nostru dacă avem uh, cifre care să fie utile vă, vi le vom pune la dispoziție în ceea ce privește comparația cu alte state. Cred că vă gândiți la Noua Zeelandă aici. Însă vă aduc aminte că au acolo și o problemă de mediu, un echivalent a 11 miliarde de euro. Cu politicile noastre în agricultură putem preveni astfel de lucruri. S-a vorbit de chestiuni bugetare domnul Dantan și alții. Sigur, suntem într-o poziție dificilă. Sunt... Uh, uh, e un teritoriu necunoscut când un stat membru a decis să, să plece. Și nu este vorba de 12 miliarde din PAC, ci din întregul buget uh, uh, al Uniunii, care era contribuția netă a Regatului Unit. Deci, uh, pe agricultură, ce 12 miliarde nu se reflectă uh, ca atare. Era vorba aici de contribuția netă a Regatului Unit. Însă oricum nu va fi ușor să rezolvăm această problemă dacă nu obținem mai mulți bani de la statele membre și Sunt foarte convins, așa cum ați făcut și dumneavoastră în uh, raportul Dorfman, că e nevoie de securitate alimentară. Sigur că există opțiuni pentru fermieri dacă se practică agricultură biologică sau agricultură tradițională. Noi, faci, noi venim cu această susținere în, cu pilonul 2, însă <clears throat> dumneavoastră ați vrea să avem asta în mod exclusiv în Uniunea Europeană. Dar ați accepta și puțin mai puțin. Însă aici totuși trebuie să existe opțiuni am reformat regulamentul cu privire la agricultura ecologică, astfel încât uh, chiar să se îndeplinească aceste condiții. Deci, cred că m-am adresat domnului Hoisling. Salut ceea ce spune președintele Comisiei de Buget în ceea ce privește nevoia de mai multă susținere financiară și faptul că dânsul consideră că PAC ar trebui susținut de la buget se pare un lucru bun venind din partea președintelui Comisiei pentru Buget. Dar motivul pentru care am superit uh, uh, în ceea ce privește plățile directe din pilonul 1, uh, asta este, nu? Vom reuși să reintroducem acești bani în pilonul 1, ci mai degrabă în pilonul 2. Statele membre pot veni cu mai mulți bani pentru programe de dezvoltare rurală, ele însele, sau avem uh, opțiunea de a transfera 15% în fiecare direcție. Dacă în plus alte 15% sunt transferate din pilonul 1 în pilonul 2, fără cofinanțare, trebuie să fie pentru acțiuni în domeniul climatic. Și politica comercială. Sunt de acord ce aici. Asta trebuie analizată și nu izolat față de ceea ce facem, ci pentru a vedea ce impact va fi asupra agriculturii europene. Și mm, în ceea ce privește mandatul, uh, Parlamentul are un rol de jucat, statele membre au un rol de jucat și Ați fost recent în Australia și ați acordat un mandat uh, negociatorilor dumneavoastră în ceea ce privește un nou acord comercial cu Australia și Noua Zeelandă. Sigur, comerțul este important, dar trebuie ca acordul să reflecte sensibilitățile sectoarelor în care activăm. Doamna Zoană s-a referit la convergența externă. Sigur că poate putem face mai multe aici, dar acest lucru depinde și de cerințele bugetare. Putem face multe pentru diferite teme, dar Asta depinde de banii pe care eu vom avea la dispoziție și de rezultatul final al negocierilor. Dar măcar încerc, încercăm să venim în întâmpinarea solicitărilor din țările de convergență. Și pentru România este vorba de 4,2% creștere în momentul în care toată lumea are o reducere de 4% a plăților din pilonul întâi și Polonia, Estonia și alte, alți noi membri <clears throat> au beneficiat ceva. Să nu uităm, de pildă, în Lituania și de banii acordați pentru, ca ajutor pentru inundații. Să nu uităm aceste lucruri. Pentru embargoul uh, față de Rusia, mobilizat 1,5 uh, miliarde în plus și am avut noroc că am putut face acest lucru pentru a ajuta pe fermieri. Sigur că nu va fi niciodată suficient, dar cel puțin s-a recunoscut că au avut o problemă și am făcut tot posibilul pentru a, mă rog, veni cu depozite private, ajuta să-și păstreze mărfurile acolo și mai departe. Au fost vremuri grele, în special în 2015. subvenții și respectarea statului uh, de drept. Uh, știu care este poziția Poloniei în acest sens. Și actuala arhitectură verde, ea este înlocuită de alte acțiuni în domeniul mediului. Nu eliminăm acest lucru, ci venim să facem lucrurile într-o manieră mai ambițioasă, dar și mai puțin complicată. Vom fi mai ambițioși, dar vom uh, veni cu o abordare diferită. Toate rapoartele, în special la Curții de Conturi, au arătat că actuala politică nu funcționează în domeniul mediului. Și trebuie să vă spun de asemenea că acordul de a Aderarea Croației este respectat 100% în această privință. Domnul Nicholson a menționat un lucru și am avut această discuție și în Bulgaria de curând. Uh, Trebuie să fie o decizie unanimă. Statele membre trebuie să vină cu contribuții suplimentare și anumite state membre nu doresc să plătească mai mult și anumite state membre nu vor să beneficieze de mai puțin. Asta este echilibrul pe care trebuie să-l găsim în final. Însă acum avem o recunoaștere explicită pentru satele inteligente și n-am uitat nici de apicultură. Vom avea și cu un index de polenizare. Îți sporim și bugetul pentru apicultură. Cu 37 de, de la 37 de milioane la 60 de milioane de euro. Iată că au o recunoaștere pozitivă și albinele. Și doamnei Cadenbach vreau să-i spun că vom veni în curând și cu o propunere în ceea ce privește polinizatorii. În ceea ce spunea doamna de la He, pe cifre. Cifra de referință e 382 de milioane. A fost 410 la, pentru UE28. Vă dau aceste cifre pentru a le <clears throat> discuta cu consultații dumneavoastră. 365 este cifra pentru anul curent și apoi rata de cofinanțare a fost redusă pentru toate aceste mm, fonduri cu 10 puncte, nu cu 10%. Deci este o aliniere între fonduri regionale și FEDER. Deci, asta este propunerea în ceea ce privește alinierea pe toate aceste fonduri. Ceea ce înseamnă 40 de miliarde, mulți bani pe care trebuie să-i găsim în negocieri pentru a restaura acest fond în beneficiu pilonului nostru 2. Domnul Linz, nu știu de unde ați venit cu cei 65% de investiții UE care merg în pilonul 2. Poate îmi spuneți după aceea, dar nu înțeleg uh, această cifră de 65%. N-am auzit-o până acum. Uh, Um, susținere voluntară. Știu că Germania supune opune acestui lucru pentru că este singura țară că nu folosește acest lucru, ajutoare cuplate voluntare. Însă sunt comisar și pentru celelalte 27 de state membre și multe dintre acestea sunt pentru. Și de aceea în propunere, am redus la 10%, dar am permis uh, alți 2% pentru culturi proteinoase, proteice. Deci am reflectat această parte, dar și asta ține de negocieri. Aceste cifre vor face obiectul negocierilor. Domnul Flanagan, nu mă surprinde ceea ce a spus, dar dacă plafonarea nu generează mulți bani și ține de statele membre decizia aceasta, pot tot, totuși să redistribuie sistemul de plăți. Asta vrem să știm cum vor face în planul lor strategice pentru a fi în beneficiul micilor fermieri și pot uh, aborda această chestiune pe convergența internă. Deci, uh, iată că propunerea permite să se atingă scopul principal. Și asta este maniera în care putem proceda. Și sigur că dacă aveți amendamente, le vom analiza la momentul potrivit. Doamna Noichel, este prima ocazie cu care ne-am fost liberi să venim aici, niciun fel de lipsă de respect față de comisia dumneavoastră. Ați auzit și explicațiile domnului președinte. În Omnibus am discutat o serie întreagă de chestiuni în ceea ce privește fermierul activ, fermierul uh, real și Parlamentul a contribuit uh, foarte mult aici. Nu e o chestiune ușor de rezolvat. Există soluții diferite în diferite state membre, de aceea trebuie să le acordăm o anumită autonomie. Dacă ar fi după mine, aș uh, da 100% din bani fermierilor activi și uh, adevărați, nu? dar statele membre trebuie să se asigure că sistemele lor fiscale și administrative pot face față acestei uh, situații. Dacă există abuzul la bugetul european, sigur putem uh, sesiza OLAF. Finlandia, Finlandia este un exemplu foarte bun de pentru mai multă flexibilitate din pilonul 2. Guvernul finlandez ne-a solicitat acest lucru și altele pentru a um, face față condițiilor climatice din nord. Planurile strategice PAC sunt uh, o preocupare și pentru doamna Noichel și pentru alți colegi. Poate dacă considerați că este o problemă în Spania, vom putea discuta cu noul ministru în curând. I'm told by the chairman now that we have to come to a conclusion here. Și se pare, domnule președinte, că trebuie să încheiem foarte repede. Vor doar să spun că ce privește simplificarea, vă face tot posibil pentru a simplifica lucrurile pentru agricultori și de-abia aștept să uh, ne sprijiniți în acest efort. Domnul Kanuschi a menționat 2022. Uh, Acesta este primul an financiar. Nu, Trebuie să vedem dacă nu va fi vorba de 2023. Uh, totul depinde firește de cum, cât de repede ne mișcăm. Sunt niște excepții legate de micii fervieri în ceea ce privește anumite măsuri uh, de mediu, așa cum există și acum. Statele membre vor stabili obiective pentru a atinge noi marile noastre obiective. Apoi s-a menționat uh, CFM și simplificarea, convergența externă. Vreau să mă uit să văd dacă mai am prin notițe ceva nou. Peter Brennan a vorbit despre uh, Domeniul forestier, da, va reprezenta un aspect foarte important pentru a ne putea atinge obiectivele uh, climatice și planurile noastre strategice vor trebui să ia în calcul asta. Va trebui să vedem uh, cum uh, vor atinge statele membre uh, aceste uh, obiective uh, de mediu. S-ar putea să avem o propunere uh, care să ducă la plantarea de mai mulți copaci. Și mai am un minut. Nu voi negocia în această sală Brexitul. E clar că aveți alte ocazii să uh, contribuiți la uh, intervenția guvernului britanic pentru a avea o poziție fermă. Însă uh, cu siguranță și toți uh, eurodeputații din Irlanda vor susține cauza Irlandei. Există obiective clare în uh, PAC uh, cu privire la bunăstarea animalelor și la bunăstarea oamenilor până la urmă uh, sunt preocupări ale societății care trebuie să reflecte în această revizuire. Este unul dintre obiectivele noastre principale. Apoi, uh, poziția constituțională a Belgiei va fi luată în calcul în propunere, așa cum facem și în cadrul altor măsuri. Suntem conștienți de acest uh, lucru, pentru că și alte poziții constituționale ale altor state membre vor trebui luate și ele în calcul. Deci sunt chestiuni delicate care trebuie să se reflecte în raportul final. Știu că n-am răspuns la fiecare întrebare, însă sper că am menționat la majoritate, am reușit să răspund la majoritatea. Mulțumesc! Aș dori să vă mulțumesc, domnule comisar. De fapt, uh, mă gândesc că, că uh, domeniile cele mai uh, afectate sunt cele care vizează instrumentele anticriză din politica noastră agricolă Cum Acesta este primul aspect. Cel de-al doilea, cum s-a spus la începutul reuniunii, în, din cauza um, acestui conflict social existent, interpretarea se oprește în acest moment